Thank you very much again, and let me speak in my mother tongue, uh, uh, please. Thank you. Uh, Sigur că această temă pe care noi uh, o abordăm și care se regăsește în cadrul unui raport din proprie inițiativă este una deosebit de importantă având în vedere situația prin care trece Europa datorită din cauza crizei economice financiare care afectează în mod special femeile din Uniunea Europeană. Cred că această audiere va constitui primul pas în procesul de elaborare a raportului axat pe această temă și va permite concentrarea experiențelor și opiniilor dumneavoastră asupra unor aspecte de o maximă importanță, cum ar fi dimensiunile sărăciei care afectează femeile în Europa, precum și măsurile și bunele practici care sunt necesare în vederea limitării, respectiv eradicării acesteia. Având în vedere că anul 2010 este anul european de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, acest raport va sensibiliza și va atrage atenția asupra situației femeilor care trăiesc în sărăcie, indiferent de categorie, fie că este vorba de mame singure, de femei în vârstă, de femei provenind din imigrație sau de femei în căutarea unui loc de muncă. Femeile din ziua de azi se pot regăsi în diverse situații, care le expun riscului de sărăcie, ca de exemplu atunci când sunt însărcinate sau sunt adolescente sau atunci când nu au nivelul de educație necesar pentru a avea acces la piața forței de muncă sau ca urmare a muncii depuse în cadrul gospodăriei de-a lungul vieții, care de cele mai multe ori nu este remunerată, ca urmare a lipsei de independență financiară, a unui loc de muncă stabil sau a altor factori care contribuie la această situație. Conform statisticilor, riscul de sărăcie în cadrul gospodăriilor conduse de femei este ca o tre cu o treime mai ridicat decât în cazul celorlalte gospodării, situația mamelor singure de multe ori fiind mult mai dificilă decât chiar statisticile lasă să se întrevadă. De asemenea, modul în care femeile în comparație cu bărbații sunt expuse riscului de excluziune socială este diferit, mai ales în ceea ce privește femeile în vârstă, al căror risc de sărăcie era în anul 2008 de 22% în comparație cu 16% pentru bărbați, apoi mamele singure cu un risc al sărăciei de 35% în 2008, femeile provenind din imigrație. O serie de factori sociali și economici stau la baza acestei situații, inclusiv lipsa unei egalități de gen reale, iar rolul nostru este de a identifica problemele și de a anticipa măsurile și politicile adecvate. It's okay with the translation? De altfel, de altfel, activitățile desfășurate în cadrul anului european demonstrează atenția acordată riscurilor și dimensiunilor diferite ale sărăciei și ale excluziunii sociale cu care se confruntă femeile și bărbații, dar un accent mult mai pronunțat va trebui pus asupra măsurilor concrete în special măsuri vizând introducerea unei egalități de șanse reale pe piața muncii, asupra programelor orientate în vederea prevenirii și a reducerii sărăciei în rândul femeilor, în special a sărăciei extreme, precum și asupra strategiilor pe termen lung și mediu care includ perspectiva de gen și care vor trebui integrate în toate domeniile de politică relevante. Consecințele sărăciei asupra femeilor și mai ales ale sărăciei extreme nu ar trebui subestimate, deoarece acestea fac ca femeile să devină o categorie vulnerabilă care poate deveni obiect al traficului de ființe umane sau victime ale violenței împotriva femeilor. Situația reală de multe ori nu este evidențiată de către statistici, iar măsurile luate nu iau întotdeauna în considerare dimensiunea de gen și nu sunt adaptate unor situații specifice cu probleme specifice. Această audiere acordă posibilitatea de a se pune accentul pe dimensiunile reale ale sărăciei și ale excluziunii sociale, care afectează femeile în cadrul Uniunii Europene, precum și asupra consecințelor acestora. Contribuțiile și opiniile dumneavoastră asupra politicilor existente, asupra celor mai bune practici, asupra modului cum a evoluat parteneriatul cu societatea civilă, asupra programelor și organismelor implicate deja sau care vor trebui implicate pe viitor în combaterea sărăciei, reprezintă puncte de mare interes în vederea continuării și conturării viitoarelor etape care vor trebui parcurse pentru a combate acest fenomen. Având în vedere comunicarea Comisiei privind strategia Uniunii pentru următorii 10 ani, strategia Uniunii 2020, s-a stabilit obiectivul de a reduce numărul europenilor care trăiesc sub nivelul de sărăcie cu 25%, ceea ce reprezintă mai mult de 20 de milioane de persoane și salutând includerea în această strategie a orientării numărul 10, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, care va contribui în viitor la elaborarea unor politici care să protejeze femeile împotriva riscului sărăciei, cred cu convingere că rolul acestei audieri este de a contura orientările necesare în vederea schimbării situației femeilor care trăiesc în sărăcie și, prin urmare, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv al strategiei Uniunii Europene. Mulțumesc încă o dată pentru participare la acest uh, eveniment, la această audiere publică și uh, sunt convinsă că prin tot ceea ce experții, colegii, invitații uh, vor spune, vor participa cu siguranță în conturarea definitiv și cu definitivarea uh, raportului nostru din proprie inițiativă și vă mulțumesc mult, doamnă președintă. Mulțumesc!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 We start again. O luăm de la capăt. Sperăm că s-au rezolvat în sfârșit problemele tehnice și acum instalația o să funcționeze. Și vă rugăm să ne scuzați pentru această mică așteptare din cauza tehnică. Sperăm deci că lucrurile s-au rezolvat și că vom putea să comunicăm între noi și să exprimăm fiecare în limba sa. Acum am uh, onoarea să dau cuvântul doamnei Regina Webhoher, coordonatoare de proiect la Femei împotriva violenței Europa. Wave, aveți cuvântul 15 minute. to talk about this important issue, violence against women and poverty. O să, bună ziua, o să vorbesc despre e, sărăcie și femei în Europa. Lucrez la WAVE, mă numesc Regina Webhofer și lucrăm uh, pentru combaterea oricărei forme de violență. Am fost uh, înființați în 1994, avem 91 de puncte focale în 47 de țări europene. Avem 4.000 de femei în această rețea, uh, adăposturi pentru femei, centre de consiliere, helpline, rețele naționale și așa mai departe. Uh, sunt, uh, avem biroul care coordonează activitatea WAVE la Viena și am efectuat sau am participat în mai multe proiecte DAFNE, am primit finanțare prin grantul DAFNE, grant operațional. Subiectul de astăzi este modul în care sărăcia afectează femeile în Uniunea Europeană. Conform uh, rapoartelor și din, din partea comisiei avem o definiție a uh, sărăciei, uh, care înseamnă practic reducerea uh, Uh, avem o definiție care se referă la uh, reducerea, la venituri reduse și așa mai departe, însă sărăcia înseamnă mai mult decât atât obstacole în calea învățării pe tot parcursul vieții, excluziune, marginalizare de participare în politică și așa mai departe și, bineînțeles, neexercitarea, așa cum trebuie, a drepturilor fundamentale doresc să prezint situația în ceea ce privește violența îndreptată împotriva femeilor. De ce? Uh, deoarece uh, sărăcia și dependența sunt factorii cei mai frecvenți întâlniți în cazurile de violență. Femeile care supraviețuiesc violenței și copiilor sunt foarte vulnerabili și este greu să aibă un uh, trai care să nu mai fie apoi caracterizat prin violență. Care supraviețuiesc violenței sunt mai vulnerabile față de sărăcie, excluziune socială, în special femeile migrante, femeile cu handicap și femeile mai în vârstă. Toate acestea afectate de violență. Mai mult decât această capcană sărăciei pe care o cunosc femeile care au uh, relații violente Uh, există și mai multe tipuri de discriminare cu care se confruntă aceste uh, femei uh, legate de inegalitatea de șanse, bariera de limbi și alte probleme de comunicare create de dependență. Este foarte important să vorbim de aceste femei care au supraviețuit violenței, deoarece este o problemă care aproape că nu uh, apare deloc din dezbaterea asupra sărăciei. Sărăcia femeilor, în general, este considerată o chestiune transversală și uneori nu este ă, luată în considerare suficient ă, în considerare relația între sărăcie și violență. Datele nu sunt suficiente, avem totuși date legate de violența îndreptată împotriva femeilor însă când vine vorba de sărăcie, aici datele sunt mai puține. Ehm, avem, din punct de vedere statistic, o serie de date legate de veniturile eh, reduse, dar nu se face un calcul suficient de aprofundat asupra eh, eh, în cadrul aceleiași gospodării asupra venitelor femeii, pentru că de multe ori femeile câștigă mai puțin decât bărbații și sunt dependente chiar. Deci, uh, relația între, dintre violență și sărăcie nu este corelată și considerată din punct de vedere statistic. Același lucru se poate spune și despre politicile în domeniu și despre documentele uh, publicate. Marea majoritate a documentelor de profil uh, când vine vorba de sărăcie, nu iau în calcul acest aspect al genului. Și uh, uh, femeile vulnerabile, mai ales uh, femeile cu handicap, migrante și mai în vârstă afectate de sărăcie, uh, nici aceste aspecte nu sunt luate în considerare suficient de mult sau chiar foarte puțin. Organizația noastră sprijină femeile care au trecut prin situații de violență. Aceste femei deseori nu au ocazia, bineînțeles, să-și audă uh, glasul și convingerea în astfel de documente și rapoarte. Uh, organizațiile care se ocupă de aceste femei, nici ele, uh, critice de multe ori, nici ele nu sunt auzite. Uh, de multe ori e vorba de un cerc vicios și de violență structurală la nivelul femeilor sărace. Avem dimensiuni ale sărăciei care afectează femeile, femeile care au supraviețuit situațiilor de violență, dar și copiilor. Uh, practic, violența reprezintă un caz clar de încălcare a drepturilor uh, în societatea contemporană. Practic, aproape toate femeile sau toate femeile din Europa, la un moment dat în viața lor, au suferit de violență. 100 de milioane de femei din 500 de milioane de cetățeni europeni din 27 de state membre sunt practic afectate de uh, violență și când vorbim despre violența la, la nivelul, uh, practic, familiilor, să nu uităm nici importanța pe care o are violența pe care o suferă, de care suferă copiii, pasivă sau activă, în cadrul acelorlalți familii. În 2008-2009, uh, împreună cu OSHAM și cu organizație din Italia și am, uh, noi la WAVE am uh, efectuat uh, o cercetare legată de strategiile de incluziune și antisărăcie. Uh, practic, capitolul comunicare. Comisia ne-a susținut foarte mult aici și uh, WAVE s-a implicat foarte mult în identificarea riscurilor de sărăcie uh, cu care se confruntă femeile care au suferit de violență. Uh, Practic, uh, e vorba de um, violență structurală și acea uh, capcană a sărăciei, tot așa, uh, elemente structurale care trebuie identificate și rezolvate la nivelul sistemelor juridic, economic, social și așa mai departe, deci la nivel structural. Am analizat situația din Austria Uh, și rezultatele sunt vizibile în acest raport. Acolo s-a identificat acea capcană a sărăciei, dar avem și recomandări foarte clare legate de ce se poate face pentru a îmbunătăți situația acestor femei uh, prinse în capcana sărăciei și a violenței. Uh, unul dintre rezultatele acestui studiu este că aceste femei nu numai că sunt uh, afectate de această capcană a sărăciei, ele uh, sunt confruntate și cu alte genuri de riscuri. De exemplu, violență fizică, sexuală, uh, psihologică, care duc la probleme de sănătate, nu numai sănătate fizică uh, sau dar și uh, creșterea riscurilor de uh, pierdere a locului de muncă din cauza absenței de la locul de muncă sau din cauza unei slabe performanțe. Problemele de sănătate practic duc la costuri sporite pentru uh, tratamente și așa mai departe. Femeile migrante deseori nu au loc de muncă și deci nici nu au o asigurare de sănătate corespunzătoare. Uh, dacă o femeie migrantă își părăsește partenerul uh, violent, nu o să aibă nici un fel de asigurare medicală. Mai mult decât atât, femeile confruntate cu violența uh, sunt uh, excluse din orice fel de formă de învățare și educație, fie din cauza acelei violențe, să zicem, economice, pentru că nu au bani să-și plătească cursuri, dar femeile migrante suferă de probleme specifice legate de descalificare uh, pentru că, chiar dacă au diplome din țara de origine, acestea nu sunt recunoscute în țara gazdă, ca să zic așa. Și ele trebuie să accepte uh, locuri de muncă necalificate, sunt orice caz care le discalifică și nu corespund pregătirii lor. De asemenea, există probleme legate de uh, ocuparea forței de muncă, uh, multe femei care se confruntă cu violența uh, au probleme uriașe când vine vorba de uh, uh, modul în care pot să uh, încredințeze copiii uh, pe timpul zilei pentru a putea să meargă la servici, mai ales femeile migrante cu atât mai vulnerabile, deoarece nu au nici măcar permis de muncă în țara respectivă. Deseori, femeile uh, uh, încearcă să părăsească cercul violenței, să-și părăsească partenerul violent, uh, însă se confruntă cu problema locuinței. Uh, riscă să ajungă pe stradă uh, și, uh, de asemenea, își pot pierde uh, locul de muncă, uh, titlul de sau permisul de ședere, e vorba de femeile migrante, toate acestea pentru că nu mai există acest partener de, pe care se bazau violent, de altfel. Foarte adesea aceste femei sunt nevoite să meargă în centre specializate, adăposturi specializate pentru femei, care știu cum să regleze problemele respective. Aceste adăposturi pentru femei oferă servicii specializate 24 de ore din 24 pe tot parcursul anului, așa că toate femeile pot să beneficieze de aceste servicii în mod gratuit. Serviciile sunt țintite pe, în, în favoarea femeilor migrante mai în vârstă sau cu handicap. Există un serviciu specific care încurajează femeile să devină autonome și uh, abordarea este una holistică sau globală. În aceste adăposturi pentru femei, acestea sunt uh, sprijinite ca să găsească o locuință, ca să găsească un loc de muncă. Primesc consiliere moment, dacă au uh, copii care au suferit din cauza violenței și mai mult decât atât, aceste uh, adăposturi, aceste servicii ajută și în ceea ce privește copiii și toate procedurile administrative, juridice și așa mai departe. Ele permit femeilor să aibă acces la uh, tratamente medicale și așa mai departe. În ultimii ani am uh, obținut multe progrese legate de partea legislativă este foarte important să ne asigurăm că toate victimele violenței uh, au drepturi, sunt protejate uh, când vine vorba de aceste cazuri de violență. Însă, pe lângă partea legislativă uh, este, și normativă, este foarte important să avem suficient de multe servicii care să sprijine aceste femei confruntate cu violența. Multe organizații pentru femei nu au suficiente fonduri la dispoziție și de aceea nu pot să îndeplinească acele standarde internaționale de calitate pentru uh, a oferi serviciile respective. Iată, de aceea noi recomandăm cu tărie să se recunoască această expertiză deosebită pe care o au ONG-urile pentru femei în materie de sărăcie, în materie de violență. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și doresc să vă spun că suntem deschiși ne este limpede că trebuie să ne bazăm pe foarte bună colaborare și cu organismele din afara Parlamentului. Doamna Weibhofer, mulțumesc încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră. Și o invit acum pe doamna Maria Lia Pop să ia cuvântul. Este profesor universitar, decanul Facultății pentru Științele Comunicării la Universitatea Oradea din România o salut cordial și îi dau cuvântul. Mr. Chairman, it's a great honor for me to be here. Pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc doamnei Rovana Plumb pentru curajul pe care l-a arătat pentru a invita o persoană din Europa răsăriteană, care vine de la granița Europei, să facă o prezentare. Va fi o prezentare în limba română. Voi încerca să mă descurc cu această aparatură. Nu știu dacă am să reușesc. În orice caz, încerc. It's low battery. Nici bateria nu pare să fie foarte încărcată.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 you very much. We are very good, all the women, but sometimes... Mulțumesc! Noi femeile ne descurcăm foarte bine, dar uneori nu strică totuși să ne ajute, să ne asiste un bărbat. Mulțumesc! I understood. I, I, I will try. I will do my best to, to do it. Thank you. Thank you very much. Monday doesn't allow me to, to have a uh, Okay. I will ask for the permission to uh, speak in my Vă cer permisiunea să mă servesc de limba maternă pentru că uh, în engleză nu cred că aș reuși să transmit tot ceea ce vreau să vă împărtășesc. primul meu mesaj va fi un moto. Damnarea la sărăcie a copiilor lor este un proces prea grav pentru a fi lăsat în grija bărbaților. Uh, sărăcia femeilor în Uniunea Europeană arată ca în harta pe care am încercat să vă o prezint, uh, culorile mai gri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 femeile din Europa răsăriteană sau nu, vă voi arăta în prezentarea mea. Răspunsul este da și nu. Da, afectează mai mult femeile din partea răsăriteană a Europei, dar ele, în același timp, uh, să ținem seama că trăiesc în frontiera Uniunii Europene. Vorbitoarea este rugată să continue în engleză decât doamna președintă. Try. Let's try again with Romania. Vom încerca încă o dată în română. Chairperson. Uh, <clears throat> mai sunt zone de sărăcie. Tarifor uh, sunt acolo că îmi lisește. mai sunt zone de sărăcie, regiunile condamnate la sărăcie, zonele rurale din estul Europei, uh, zonele de concentrare a săracilor din marile orașe. În fiecare mare aglomerație există o zonă, de obicei în vechiul centru părăsit, în care trăiesc săracii. You have not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 Vorbitoarea este rugată să continue în engleză, pentru că, din păcate, cabinele nu sunt setate corespunzător. It is not simultaneous.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 o informație în legătură cu modul în care va funcționa interpretarea. Nu există interpretare în limba franceză din română. Toate celelalte limbi pot fi în continuare urmărite. Din păcate, setările sunt astfel făcute încât cabina de română va intra pe canalul 3 în germană. Bun. Germana va fi în cazul acesta canalul 3. Sper ca în felul acesta să putem continua și să nu mai apară probleme tehnice. O rugăm deci pe doamna Pop să vorbească. Îmi pare foarte rău, spune doamna Pop, mă scuzați, nu sunt vorbitoare de franceză imigranți pe care ar trebui de asemenea să le cunoaștem. Acestea sunt zonele de sărăcie în marile orașe. Dar, pe lângă acestea, mai sunt și zone mari de sărăcie, zonele rurale. Sărăcia de la țară are fețe pe care noi nici nu le putem imagina. Uh, răspunzând la întrebare, putem spune că sărăcia nu le afectează la fel pe toate femeile din uh, estul Europei. Uh, dacă ne-am întoarce înapoi la hartă, ați vedea că sărăcia nu este mare în Polonia, este cea mai mică în Republica Cehă, cu 10%, este relativ mică în Austria, în, în Ungaria și așa mai departe. Deci nu este atât de mare cum este în țările pe care le-ați văzut cu gri în țările de margine. <clears throat> Uh, deci primul lucru pe care l-am văzut până acum a fost că sărăcia are o dimensiune geografică. Al doilea lucru pe care uh, vreau să-l notez este că sărăcia are o dimensiune de gen. În majoritatea statelor din Uniunea Europeană, cum uh, s-a mai spus aici, 17% dintre femei trăiesc în sărăcie, adică mai mult de una din cinci. Sunt mai multe femei care trăiesc în sărăcie decât bărbații care trăiesc în sărăcie, unde avem un, o dimensiune de 1 la 7. Dintre părinții singuri, cum s-a mai spus, 35% trăiesc în sărăcie, adică unul din trei. Indemnizația pentru îngrijirea copilului este adesea insuficientă. Ajutorul de maternitate face ca femeile să-și piardă din venituri în perioada maternității. Și aceasta este o problemă pe care aș ruga uh, reprezentanții deciziilor, reprezentanții forurilor de decizie din Uniunea Europeană să o ia în considerare. Noi știm că Uniunea Europeană este o zonă a lumii cu populația cea mai îmbătrânită Știm că avem nevoie cam de 20 de milioane de noi cetățeni ca să păstrăm dezvoltarea durabilă și totuși folosim un model economic și un model social care penalizează maternitatea. În actuala criză, Femeile au fost la început mai puțin afectate. Chiar s-a vorbit despre asta, că nu sunt atât de afectate femeile precum sunt bărbații. De ce? Pentru că primele uh, zone au intra, care au intrat în criză au fost construcțiile și zonele industriale unde lucrează cu precădere bărbați. Ceea ce vreau să spun este că, mai ales pentru țările din Est, din Est criza acum începe și ea le va lovi mai greu pe femei. Uh, reducerea posturilor din sectorul public plus reducerea serviciilor care sunt legate de nivelul veniturilor din societate, coafezele, manicuristele și Alte femei din, micu, din mica afacere își vor pierde în curând business-ul și își vor pierde în curând veniturile. Uh, în 12 state din Uniunea Europeană, femeile trăiesc într-o situație de șomaj mai mare decât cea a bărbaților riscul de a-și pierde locul de muncă este mai mare pentru femei decât pentru bărbați în toată Uniunea Europeană. Din nou, 17% din femeile din Uniunea Europeană trăiește în sărăcie, 17% ehm, din femei trăiesc, pardon, având un venit minim sub 60% din venitul național per capita în termeni absoluți, aceasta este o măsurare a sărăciei relative, în termeni absoluți, aceasta înseamnă că în Luxemburg, de exemplu, femeile trăiesc sau săracii trăiesc cu un venit minim pe lună, se consideră sărac cel care are mai puțin de 1641 de euro pe lună, uh, iar în Bulgaria de 123 de euro pe lună. În Uniunea Europeană, ă, protecția socială reușește să reducă rata sărăciei care ar apărea din asemenea venituri prin redistribuiri, prin serviciile sociale pe care le uh, face. Cele mai afectate țări de sărăcie în actuala criză sunt uh, femeile din România, țările Baltice, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania. Adică țările de margine, cum ați văzut. Aceasta este sărăcia definită în termeni uh, statistici și economici. Pentru că sărăcia în lumea în care trăim se definește în principal de către economiști. Dar ea este o problemă socială și politică. De aceea aș vrea să spun că ar trebui definită cel puțin și social, cel puțin și psihologic, cel puțin și politic. Și vreau să vă propun asemenea definiții. <clears throat> A, pardon, am, n-am văzut fără ochelari, am vrut să fac uh, pe o doamnă mult mai tânără <laughs> și nu mi-am pus ochelarii. Uh, încă am, uh, uh, am sărit un aspect al lucrării mele, este al treilea G, este sărăcia femeilor distribuită pe generații. Nu toate generațiile sunt în aceeași măsură de sărace. Așa cum a spus uh, și colega mea Renate uh, Webhofer, uh, femeile de la capătul scalei vârstelor, deci femeile tinere și femeile mature, femeile în vârstă sunt foarte sărace față de femeile active. Deci mai avem o dimensiune a sărăciei pe care ne o arată indicatorii statistici, aceea că pe generații tinerele care acum intră în Uh, viața socială, care acum încearcă să intre în piața muncii, sunt foarte sărace și femeile care au ieșit din piața muncii. Care este situația lor? Femeile tinere găsesc greu o slujbă. Aceasta de multe ori poate fi în economia gri. Uh, colegi de-ai mei sociologi îmi spuneau că în sudul Italiei este foarte greu pentru o femeie cu studii să-și găsească o slujbă. Este mult mai greu pentru o femeie cu studii decât pentru o femeie cu un nivel de bază a, al uh, școlarității. Uh, cele care își găsesc, găsesc posturi prost plătite și în economia gri cazul pe care îl citau colegii mei era cazul unei secretare, căreia i s-a promis 100, 1000 de euro pe lună și i s-a dat, de fapt, 500 de euro și nu avea ce să facă. Ehm, cele mai probabile femei sărace în Uniunea Europeană sunt tinerele femei Roma, tinerele femei imigrante, bolnavele, mamele cu un copil bolnav cronic. Și aș vrea să insist asupra acestui lucru, mamele cu un copil bolnav cronic sau cu un copil cu dizabilitate sunt împinse în sărăcie și disperare fără niciun ajutor special. Mamele tinere părinte singuri, studentele mame, Uh, femeile care trăiesc în familii fără venituri și cele fără venituri uh, personale. În Polonia este un caz special cu tinerele fete însărcinate. O să merg mai repede. Femeile în vârstă de peste 55 de ani sunt de asemenea în situație de risc de sărăcie mult mai mare. Uh, am făcut și trei portrete de femei sărace, o fată din România care o fată din Polonia, Ana, 19 ani, studentă gravidă, care trebuie să uh, abandoneze universitatea, trebuie să mă mărit și să-mi cresc copilul. Uh, o femeie din România, 28 de ani, nu se poate mărita din aceeași rațiune. O femeie din Spania, de 60 de ani, nu-și mai poate întreține casa. Trebuie să împărășesc casa pentru că nu-mi pot plăti facturile. Cum a fost definită sărăcia în cazurile de mai sus? Strict economic ca sărăcie relativă. Ă, descriu aceste diferențe întregul tablou al sărăciei femeilor? Nu. Ă, ne mai trebuie și fotografii sociologice și fotografii psihologice. Uh, aș spune două vorbe despre o fotografie psihologică a sărăciei. Uh, există o piramidă care se numește piramida lui Maslow, care vorbește despre cinci nivele ale nevoilor unei persoane. Uh, primul nivel, nivelul de bază, este nivelul de hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Noi ne gândim când vorbim de sărăcie numai la aceste niveluri. Dar există și următoarele nivele în care cel mai rău lucru este că femeile nu mai au nicio speranță. Este timpul să uh, conchid. Voi trece peste uh, lupta femeilor cu sărăcia. Vă V-am pregătit o hartă cu reprezentarea femeilor în parlamentele naționale. Ea este o uh, hartă care corespunde în linii mari cu harta pe care ați văzut-o prima dată. Există o corelație între nivelul de reprezentare și nivelul de sărăcie. Sigur, nu este o corelație foarte strictă, dar ea spune ceva. Uh, ce priorități ar trebui să aibă lupta cu sărăcia, sprijinul efectiv, prompt și necondiționat și crearea de solidaritate a femeilor de-a lungul Europei. Concluzii, uh, sărăcia este uh, o sărăcie care se vede pe cele trei dimensiuni, geografie, gen, generație, este marginală, este feminizată și, le, și uh, în același timp are și o dimensiune de vârstă, ea merge continuu și dramatic. Aș încheia spunându-vă încă o dată că sărăcia este un lucru prea serios ca să lăsăm soarta copiilor noștri în lumea bărbaților și să transmit mesajul nostru către uh, toate Uh, doamnele din această sală și din Parlamentul European că femeile din România sunt încrezătoare în instituțiile europene și că doresc să facă tot ce pot ca să ajute la rezolvarea acestor probleme. Sorry for my... Eh, Tack eh, Mrs Maria Lea Pop och eh, då är det dags att vi överlämnar ordet till en del kollegor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 intervenim pentru că există atâtea probleme tehnice, din păcate, care ne întârzie în activitatea noastră. Voi dau cuvântul doamnei uh, Gabriela Sima, raportoare din partea Comisiei de ocupare a forței de muncă și uh, membră a stângii europene în Parlament. Vă rog, uh, doamna Sima, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Mulțumesc și pentru posibilitatea de a participa la această audiere în calitate de reprezentantă a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și de a colabora și în ceea ce privește raportul cu privire la sărăcia care afectează femeile. Permiteți-mi pentru început să fac două observații de principiu uh, atunci când discutăm această temă a sărăciei feminine. Este vorba, în primul rând, de dreptul individual al fiecăruia de a trăi cu demnitate și de a avea acces la bunuri și servicii de calitate. Acest lucru afectează femeile atât ca indivizi, dar în mod special femeile ca grup social. O a doua observație, Uniunea Europeană în lupta pentru egalitatea de gen a promovat uh, interzicerea discriminării. Știm însă cu toții că din țările noastre că deseori acest uh, lucru nu se respectă. În Germania, de exemplu, profităm de angajamentele care se iau la nivel european. Însă această luptă pentru egalitatea de gen se lovește atât la nivel european cât și la nivel național de niște limite destul de strâmte atunci când este vorba de combaterea marginalizării, pentru că deseori sărăcia duce la marginalizarea și discriminalizarea persoanelor, fetelor și femeilor afectate. Iar discriminarea nu se reduce atunci când uh, femeile și bărbații se confruntă <clears throat> cu aceeași sărăcie extremă. Am vrut să subliniez acest lucru. În calitate de deputați în Parlamentul European, trebuie să ne <clears throat> implicăm în așa fel încât Uniunea Europeană să se angajeze pentru niște obiective comune. Asta în special în ceea ce privește grupurile de foarte vulnerabile, cum ar fi membrii unor grupuri etnice, emigranți, etc. Stra- obiectivele strategiei 2020 nu sunt suficiente. 20 uh, de milioane de persoane este un număr absolut insuficient atunci când vorbim de uh, 90 de milioane care trăiesc sub pragul sărăciei. Și aici nu am numărat o serie întreagă de persoane care nu figurează în statisticile la nivelul Uniunii Europene, în statisticile europene. <clears throat> Aș dori să mai atrag atenția asupra următorului aspect, pe care îl voi sublinia și în raportul meu. Eu consider că este foarte problematic faptul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 Muito obrigada. Thank you. And uh, now, nu vill jag lämna ordet till uh, representanten från kommissionen. Jag ger ordet till Mrs. Marianne perez Varsågod. Yes, thank you, Chair. I will be brief, uh, and uh, I would like to highlight uh, some points that were raised. Um,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 Uh, have to uh, reform quite soon uh, uh, in recent, uh, in, in forthcoming years. Those two comments. Varmt tack och då ger jag ordet till Mrs Vasiljado. Varsågod. Thank you. Um,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 Tack, och nu vill jag överlämna ordet till vår ansvarige rapportör, Mrs Plam. Varsågod. Thank you very much, Chair. Um, doresc să mulțumesc, merge? Doresc să mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care astăzi au participat în dezbatere pentru uh, propunerile cu care au venit pentru soluții. Eu uh, sunt onorată că sunt raportor și sunt convinsă că vom face o echipă foarte bună, pentru că eu cred că da, într-adevăr, dacă vrem să atingem obiectivele care sunt cuprinse în strategie, dacă vrem într-adevăr ca Europa să fie o Europa a competitivității și o Europa corectă pentru toți cetățenii, atunci trebuie să trecem de la declarații la măsuri concrete. Și eu cred că mai mult decât atât, noi în calitate de deputați europeni, reprezentanți ai celor 500 de mii, de, 500 de milioane de cetățeni europeni, uh, trebuie să răspundem în fața lor mult mai pragmatic. Uh, eu vreau să vă spun că trecem la ora actuală printr-o situație deosebit de uh, dificilă, mai ales în zona de est a Europei, unde, într-adevăr, feminizarea sărăciei este mult mai accentuată decât alte zone. Nu vreau să reiau foarte mult din ceea ce s-a spus astăzi aici, dar, într-adevăr, pe lângă dimensiunea geografică, discutăm, avem de-a face cu o dimensiune de gen. Doresc să vă spun că din punctul nostru de vedere, instituția dialogului social, atât cu partenerii sociali, cât și cu dumneavoastră, cu reprezentanții ONG-ului, trebuie să fie prioritară pentru ca să găsim pentru cetățenii noștri cele mai bune soluții. Iar Comisia, și îi mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru participare, trebuie să ofere un ajutor instituțional puternic dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele. Eu voi ține cont de tot ceea ce s-a discutat astăzi aici, ca și propuneri. Și vreau să vă spun că sunt și membru în Comisia pentru Muncă uh, în Parlamentul European. Am contribuit în mod direct cu amendamente la liniile directoare privind ocuparea. De aceea, eu aș vrea să orientez soluțiile din acest raport, nu singură, împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, cu colegii mei, cu Comisia Europeană, cu partenerii sociali și cu NGO-urile, către o către măsuri clare care să asigure creșterea gradului de ocupare pe piața muncii într-adevăr referitor la reducerea diferenței salariale, la acel pay gap despre care tot vorbim de atâta timp. Am declanșat și campanii în așa fel încât să găsim măsurile concrete de a elimina pay gap-ul. Apoi, Cartea Verde a Pensiilor. Am onoarea să fiu shadow din partea grupului meu uh, uh, socialist pe Cartea Verde a Pensiilor din partea Comisiei uh, FEM. Este o perioadă prin care statele membre își reformulează strategiile privind sistemele sustenabile de pensii. În România, de exemplu, unde avem foarte multe, uh, foarte multe femei care dacă, de exemplu, se va egaliza vârsta de pensionare în România la 65 de ani între femei și bărbați, atunci, după pensionare, femeile vor mai trăi doar 2 ani și jumătate aspectele sensibile, aspectele particulare din fiecare stat trebuie luate în considerare. Ca să nu vă mai spun, nu știu dacă ați primit sesizarea că în România s-a fraudat legea pensiilor în Parlamentul Național. Dar este o problemă despre care uh, nu doresc să vorbesc în mod expres astăzi, am anunțat prin grupul socialist la Comisia Europeană sunt sub uh, țările din Est și mă refer și la România și la Bulgaria, traversează acum o perioadă de criză și în ceea ce privește minoritățile, pe, uh, pe uh, etniile. Problematica Roma este o problemă care trebuie să fie dezbătută. De aceea, în afară de piața muncii, de, reflexia, de, de extensia pe sistemul sustenabil de pensii, uh, Uh, reconcilierea vieții de familie cu viața profesională. S-a vorbit despre childcare, s-a vorbit despre nevoia de uh, a serviciilor sociale pentru uh, elderly people, uh, pentru persoanele în vârstă. Vom pune accent și pe accesul la uh, servicii. De asemenea, Uh, despre familiile unic întreținător, uh, familiile monoparentale, single parents, despre familiile um, din care, care aparțin grup, grupurilor vulnerabile, pentru că avem și femei cu dizabilități, avem și femei care dau naștere la copii cu dizabilități, de asemenea la femeile uh, migrante. Uh, Uh, toate acestea vor fi în atenția noastră în elaborarea, uh, în elaborarea raportului, precum și efectele sărăciei și a excluziunii sociale, violența în familie, traficul de ființe umane și sigur că nu vom uh, ezita să ne referim la venitul minim cel despre care doamna Figuerido a vorbit și care uh, reprezintă una dintre problemele mult disputate și care sper să se ia o decizie politică în acest, uh, în acest sens. Uh, de asemenea, este foarte bună ideea privind individualizarea dreptului uh, la sistemele de securitate socială. Uh, și uh, cred că trebuie să mai venim cu uh, propuneri concrete în ceea ce înseamnă dacă vrem soluțiile ca să devină viabile, să se implementeze, avem nevoie și de sursele de finanțare. Și aici mă rog Comisia să ne sprijine în Uh, elaborarea uh, uh, acelor componente bugetare la fondurile europene care trebuie să fie destinate și pentru acestui obiectiv pe dimensiunea de gen, până când Comisia Europeană va ajunge să bugeteze luând în considerare dimensiunea de gen. Eu uh, sper să nu fi uitat, uh, sper să nu fi uitat uh, ceva, am încercat să, să prind tot ceea ce s-a vorbit. Um, am vrut să pun accent și pe directiva privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Sunt responsabil din partea Comisiei de Muncă pe Maternity Leave directiv Directive și sper uh, Uh, ca ea să fie adoptată de Parlament și să-l preluăm principiul ca femeile să nu mai fie penalizate dacă dau naștere la copii. Dacă tot, vrem, dacă tot vorbim de Europa Uh, îmbătrânită și dacă tot trebuie să facem față provocărilor demografice. Pentru că în momentul în care ai penalizat femeia pentru că face copii, că îi dai 85% din venitul anterior obținut sau 65% sau 90%, orice diferență reprezintă o penalizare și eu cred că în secolul 21, dacă într-adevăr vrem ca politicile de gen să aibă efect uh, și să fie efective, atunci trebuie să schimbăm și abordarea și mentalitatea în ceea ce privește mainstream-ul pe dimensiunea de gen în toate politicile sectoriale. În sfârșit, uh, în încheiere, aș vrea să vă spun că uh, vreau, vrem să lucrăm împreună și, într-adevăr, să avem o abordare proactivă, indiferent că vorbim de Parlamentul European, de Comisia Europeană, de societatea civilă, parteneri sociali, NGO. Să ne urăm succes, mulțumesc mult de tot, sunt un om de echipă și sunt deschisă oricăror propuneri și soluții și sper să avem un parteneriat foarte bun cu societatea civilă și cu Comisia Europeană, căreia din nou îi mulțumesc și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc mult!